Sì. colegi. Dragi colegi, dragi colegi. Haideți să luăm loc. Strasburg, în plen... În urmă cu un an, teroarea a lovit Strasburgul în momentul în care Parlamentul era în ședință plenară. Ne amintim cu emoție de victimele omenești ale acestui atentat terorist islamist. Antonio Megalizzi, uh, jurnalist italian prezent la Strasburg pentru a raporta în legătură cu actualitatea din Parlamentul European. Bartosz Pietro Nagnieszki, strasburghez de origine poloneză. Kamal Nakband, lucrător la un garaj din Strasburg, de origine afgană. Pascal Verdun, pensionar, și Ankong Suebeșaman, turist thailandez. Terorismul nu ține cont de naționalitate, de originea socială sau de confesiunea victimelor. Amenință întreaga societate. În fața violenței și ororii, trebuie să rămânem uniți în apărarea libertăților, valorilor și principiilor care, uh, pe care se bazează Uniunea Europeană. Respectul și solidaritatea noastră se află alături de toate celelalte victime către uh, celor cei din Strasburg și către poporul francez. Vă propun să ținem un moment de reculegere în comemorarea acestor atentate. Mersi. Apriamo i nostri lavori. Deschidem uh, sesiunea. Doamna Dita Șanțova a dorit să ia cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în limba cehă. Domnule președinte, dragi colegi, înainte să începem sesiunea de astăzi, aș dori să comemorăm victimele evenimentelor tragice de ieri din uh, Republica Cehă. Șase compatrioți și-au pierdut uh, viața într-un spital din uh, Ostrava, fiind uh, împușcați. Oameni nevinovați nu se vor mai putea întoarce alături de familiile, de prietenilor. Este o tragedie care nu ar fi trebuit să se întâmple. Sunt alături de cei care și-au pierdut viața și aș dori să um, ne exprimăm condoleanțele. Mulțumesc, doamna Șaranțova. Doamna Elena Liți are cuvântul. Doamnă președinte, cari colegi. Bună ziua, domnule președinte, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, pentru că doream să comemorăm, să comemorăm uh, memoria și activitatea unui compatriot uh, de-al meu, din regiunea din care provin și eu, un uh, părinte al programului Erasmus, ceea ce îl transformă într-un frate în spirit al Parlamentul European. Dominica Larduții și-a pierdut uh, viața săptămâna trecută în vârstă de 76 de ani și cred că puteți să vă închipuiți cât de mare este golul pe care lasă în sânul familiei sale, pentru că a fost un uh, om puternic, plin de inițiativă, de bună credință, și în uh, comunitatea europeană a fost responsabil pentru o memorie, o mărturie a unui proiect cu care putem să fim de acord, chiar dacă din alte puncte de vedere suntem îndepărtați uh, uh, pe plan politic și dorem să Vă rog dacă este posibil să comemorăm această personalitate și mm, cu altă ocazie l-am comemorat și în Comisia Libă și știu că sunt și alți colegi care s-au alăturat acestui doliu și eu doream să transmit familiei sale um, condoleanțele noastre, faptul că participăm la doliul uman, în primul rând, și doream să vă uh, amintesc de activitatea părintelui programului Erasmus, pe care să-l putem comemora aici, în aulă. Dichiaro ripresa la sesiune de... Reluăm uh, lucrările uh, sesiunii Parlamentului European, uh, întrerupte 28 noiembrie. Procesele verbale ale ședinței respective sunt disponibile, nu știu dacă sunt observații. Dacă nu, procesul verbal este adoptat. Am câteva comunicări. Doamna Dubravka Suița Adina Vălean și Nicola Smith au fost numiți membri ai Comisiei Europene. Parlamentul constată faptul că posturile lor sunt vacante începând cu 1 decembrie 2019. Autoritățile competente ale Croației mi-au transmis că în Parlamentul European a fost ales a fost alesă doamna uh, Suncana Glavața înlocuind-o pe doamna Dubravka Suița. Începând cu data de 1 decembrie 2019, autoritățile competente din România m-au informat ca domnul Gheorghe Vlad Nistor a fost ales uh, eurodeputat, înlocuind-o pe doamna Dina Ioana Valean, începând cu data de 2 decembrie 2019 și autoritățile competente din Luxemburg mi-au comunicat alegerea domnului Marc Angel în calitate de eurodeputat, înlocuindu-l pe domnul Schmidt, începând cu data de 10 decembrie 2019. Desigur, uh, succes tuturor noilor uh, colegi, cărora le aduc aminte că se vor bucura de prerogativele mm, totale care le revin în condițiile stabilite de regulamentul de funcționare al Parlamentului European. Și trecem acum la ordinea de zi. Proiectul definitiv de ordine de zi adoptat în data de 28 noiembrie de conferința președinților a fost uh, distribuit nu știu dacă sunt uh, propuneri de modificare. Da, miercuri, grupul verzilor a cerut ca discuția privind uh, declarația uh, Comisiei pe marginea Pactului Ecologic European să fie încheiată cu adoptarea unei rezoluții în prima sesiune plenară din ianuarie. Și dau cuvântul domnului Lambert pentru a ne prezenta această cerere a verzilor. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Asistăm astăzi la un moment important. Este primul uh, act politic al noii Comisii Europene de mare amploare în ce privește toate politicile Uniunii Europene. Mă bucur că Comisia a decis să prezinte această inițiativă înainte de toate Parlamentului. Cred că așa trebuie să se petreacă lucrurile într-o democrație și cred că ar fi bine ca adunarea noastră să răspunde unui text semnificativ din partea Comisiei tot cu un text de amploare care să reflecte viziunea Parlamentului European referitoare la vis-a-vis -vis de propunerile Comisiei. Bineînțeles, vom avea șansa să ne, să ne pronunțăm referitor la fiecare din inițiativele Comisiei, este clar, dar cred că este important să putem oferi și o perspectivă de ansamblu ca reacție la o perspectivă de ansamblu. Și propun să facem acest lucru în prima sesiune din ianuarie. Vă mulțumesc. Dorește cineva să se pronunțe împotriva acestei propuneri? Supunem această propunere la vot. Vă rog să ridicați mâna. Cine este de acord cu propunerea domnului Lamberts? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci, dezbaterea privind uh, declarația Comisiei vizând pactul ecologic european va fi încheiată cu adoptarea unei rezoluții care va fi supusă la vot în uh, prima sesiune plenară din ianuarie. Și am, ado- am adoptat astfel ordinea de zi. Și acum trecem la declarația Comisiei privind impactul Ecologic European și um, aș dori să dau cuvântul uh, președintei Comisiei, doamnei von der Leyen, și să-i mulțumesc pentru prezență în același timp. Aveți cuvântul pentru a ne prezenta, uh, pentru a ne introduce această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În urmă cu două săptămâni am uh, făcut o promisiune în fața Parlamentului dumneavoastră. V-am promis că comisia mea nu va pierde timpul. Și iată, cu două săptămâni mai târziu, suntem în fața dumneavoastră cu propunerea noastre pentru un pact ecologic european sau European Green Deal. Cetățenii europeni ne-au cerut să acționăm decisiv împotriva schimbărilor climatice. Europenii și-au făcut vocea auzită pe străzi și la urne și pentru ei suntem aici astăzi. Pentru ei prezentăm acest pact ecologic european atât de ambițios. Astăzi le spunem, v-am ascultat, v-am auzit uh, foarte bine și iată răspunsul nostru. Stimați eurodeputați, în iulie, imediat după numirea mea, am uh, pus uh, acțiunile climatice în centrul programului nostru. Prin votul dumneavoastră ați aprobat acest program și v-am promis că veți avea un loc central în următoarele etape. Astăzi, Franz și cu mine și întregul colegiu al Comisiei prezentăm dumneavoastră și cetățenilor europeni ideile noastre în legătură cu Pactul Ecologic European. Suntem aici pentru că avem nevoie de dumneavoastră. Această rezoluție nu este uh, sfârșitul, ci începutul unui drum care, pe care vom putea înainta doar cu susținerea dumneavoastră. Stimați eurodeputați, aici nu vorbim doar despre viziunea noastră în legătură cu un continent neutru din punct de vedere al climat, climei, ci o foaie de parcurs uh, cu acțiuni în vederea anului 2050. Va dura peste o generație să atingem acest obiectiv. Știm că această foaie de parcurs va trebui să evolueze și să se adapteze de-a cursul anilor. Uh, va fi un drum uh, anevoios și lung, însă nouă ne revine să pornim, să nu lăsăm pe nimeni în urmă și știm că este realist. Suntem hotărâți să avem uh, un, un drum încununat de succes pentru a păstra viața pe planeta noastră. Mulți cetățeni, uh, societăți comerciale și, cetă- și actori ne arată ce putem face. Vinerea trecută, 44 dintre cei mai mari investitori din Europa au solicitat Uniunii Europene să adopte pe cât de repede posibil o legislație pentru neutralitatea climatului până în 2050. Își doresc această legislație spun că le va da încrederea să facă decizii pe termen lung în legătură cu investițiile de acum. Este vorba de uh, siguranță pentru viitor și de aceea un, o piatră de temelie a pactului nostru ecologic european va fi în 2020 propunerea primei legislații europene, europene pentru climă. Se vor stabili reguli clare pentru ca investitorii și inovatorii să-și poată planifica investițiile pe termen lung. Va face tranziția către neutralitatea climatică responsabilă și fiabilă. Vara viitoare vom prezenta un plan pentru a crește ambițiile noastre în ceea ce privește reducerea emisiilor. Această decizie în legătură cu obiectivul 2030 nu, va fi una întâmplătoare. Planul va veni cu o evaluare de impact pentru a înțelege mai bine unde putem să fim uh, curajoși și unde trebuie să, să înaintăm cu prudență. Trebuie să fim pe cât de ambițioși uh, putem, dar și realiști. Toate aceste documente vor fi gata pentru uh, COP26 de anul viitor la Glasgow. Uniunea Europeană va conduce prin exemplu avem însă nevoie și de uh, reguli ambițioase multilaterale pentru întreaga lume. Bineînțeles, fiecare continent trebuie să-și găsească propria cale, fără îndoială, însă obiectivul trebuie să fie același pentru toată lumea. Și schimbările pozitive trebuie să fie recompensate și nu împiedicate. Trebuie să ne protejăm planeta Eh, salutăm schimbările în procedurile de producție. Dacă companiile investesc în tehnologii curate, dacă respectă mediul, poate se vor confrunta cu o concurență neloială din partea poluatorilor și de aceea ne-am dori un mecanism de ajustare la frontiere pentru emisiile de carbon în conformitate cu regulile OMC. Honorable members, Stimați eurodeputați, Pactul Ecologic European nu privește doar emisiile, privește susținerea inovării, alimente de calitate, mobilitate modernă, va crea piețe și oportunități noi în întreaga Europa. Pactul Ecologic European este noua noastră strategie de creștere – în acest moment e o strategie de creștere care nu consumă, ci care dă mai mult decât ea. Este o strategie de creștere care, care îi pasă. Companiile de pe întregul continent sunt gata să transforme tranziția verde în oportunități uh, curate. Unele convertesc deșeurile de plastic în uh, mobile moderne. Uh, Fermierii folosesc datele de la sateliții noștri pentru a se adapta la schimbările climatice. Baterii fabricate în Europa pentru uh, mașinile electrice au devenit o realitate în cele din urmă. Trebuie să investim în potențialul de inovare al Europei. În urmă cu 70 de ani, europenii investeau în cărbune și oțel. A fost o reconciliere istorică și un miracol economic. Astăzi investim în energii regenerabile, algoritmi și Pactul Ecologic European vizează să reconcilieze economia cu planeta. Felul în care producem, felul în care consumăm cu bun, bunăstarea planetei și cu respectul pentru mediu. Acest lucru este în centrul Pactului Ecologic European. Stimați eurodeputați, în urmă cu exact un an, orașul Katowice a fost gazda unei conferințe pentru climat, COP24. Acest oraș, care timp de peste un secol a fost o capitală a cărbunelui, a devenit uh, capitala europeană pe acțiunii pentru climă. Delegații din întreaga lume uh, au văzut uh, săli miniere care acum au fost transformate. Această tranziție însă nu s-a întâmplat peste noapte și bineînțeles că nu a fost una ușoară. La fel, pactul ecologic european nu va fi uh, o schimbare rapidă, va fi o schimbare uh, dificilă, însă este lucrul corect. Ca și la Katowice, uh, vom uh, asista la locuri de muncă mai bune și mai uh, nepoluato- nepoluatoare, va aduce o calitate de viață mai bună pentru europeni. Și însă tranziția va avea nevoie de timp, de susținere și de solidaritate. De aceea, imediat, anul viitor, vom propune un mecanism pentru o tranziție, tranziție echitabilă în care vom combina finanțare privată și publică Banca Europeană de Investiții va fi garant cu ambiția de a ajunge la 100 de miliarde de euro de investiții în următorii șapte ani. Va fi uh, piatra de plec- momentul de plecare Uh, pentru acele regiuni și acele domenii care trebuie să uh, ne ajungă din urmă. Toată lumea trebuie să facă parte din această schimbare. Nu este vorba aici doar despre marile industrii și despre industria minieră. Este o oportunitate și pentru fermieri cu strategia noastră de la uh, fermă până în farfurie o întreagă generație de noi fermieri redescoperă culturile tradiționale. Pactul ecologic european va fi uh, și în favoarea lor. Pactul ecologic european va proteja patrimoniul incredibil natural european. Va proteja biodiversitatea și va reînvia economia albastră. Dar noi, ca instituții care suntem în sprijinul europenilor, și noi trebuie să arătăm să acționăm în acest sens și asta va face Comisia Europeană. Trebuie să învățăm ce înseamnă acest lucru în viața noastră de zi cu zi, cum să purtăm o viață durabilă, ce înseamnă acest lucru pentru imobile, pentru gestiunea deșeurilor, pentru felul cum călătorim, felul în care utilizăm hârtia, în Colegiul Comisarilor astăzi ne-am stabilit obiectivul de a fi ca și comisie neutri din punct de vedere climatic până în 2030 și invit Parlamentul și Consiliul să facă același lucru. Este o provocare, însă uh, putem să ne o asumăm împreună, să susținem uh, cetățenia activă, să lucrăm împreună cu profesorii și învățătorii, pentru că copiii noștri nu sunt spectatori pasivi, ei sunt actori foarte activi și implicați în această acțiune. Pactul nostru climatic este cu și pentru copiii noștri și pentru toți cei care sunt gata să joace un rol în acest efort. Stimați eurodeputați, un continent întreg trebuie să se mobilizeze, de la primarii micilor orașe și marilor orașe, până la instituțiile noastre la nivel european. Fiecare membru al Colegiului Comisarilor se va implica, fiecare stat membru, fiecare comisie din Parlamentul European. Nimic nu va fi posibil fără susținerea dumneavoastră. Avem nevoie de legislație ambițioasă, un buget pe șapte ani care să se ridice la înălțimea așteptărilor. Aducem acest pact ecologic european în fața dumneavoastră. Mâine îl vom îl vom prezenta la Consiliu liderilor și Franz Timmermans îl va prezenta la COP25 la Madrid. Să începem acest, aceste acțiuni împreună. Stimați eurodeputați, unii spun că costul acestei transformări este prea mare. Să nu uităm care ar fi costul inacțiunii. it is rising by the year. River flooding costs. Inundațiile aduc uh, pagube de aproape 5 milioane în fiecare an pentru cetățenii noștri. În fiecare an economia noastră pierde 10 miliarde de euro din cauza secetei, iar fermierii sunt cei care plătesc uh, partea cea mai mare a răspunderii și ne aflăm abia la început. Însă putem contrabalansa aceste evoluții. Nu e prea târziu. Prin această foaie de parcurs facem astfel încât costul acestei tranziții să fie pe deplin sustenabil. De altfel, mulți europeni deja au luat inițiative în acest sens. Doar cu un an în urmă, nimeni nu și-ar fi închipuit că milioane de cetățeni ar fi ieșit în străzi pentru climă. Cercetătorii noștri dezvoltă tehnologia viitorului. Familiile noastre renunță la plastic și aleg alimentele produse la nivel local. Pactul ecologic european este pentru ei. E ambițios, e menit să fie echitabil, este realizat în Europa pentru ca Europa să deschidă drumul înspre neutralitatea climatică în 2050. Europa a făcut întotdeauna tot ce a stat în putință și și-a atins maximul potențial când a colaborat. Noi uh, avem ambiții mărețe și prin acest pact ecologic european uh, țintim cât mai sus, pentru că europenii se bazează pe noi pentru a produce o schimbare și nouă ne revine răspunderea de a răspunde la acest apel. Grazie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Acum dăm cuvântul grupurilor politice. Pentru Partidul Popular European are cuvântul doamna De Lange, 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru că ne-ați prezentat astăzi viziunea, planurile, ideile Comisiei Europene legate de Pactul Ecologic European. Pentru PPE, pentru Partidele Populare, pentru Partidele Creș- Creștin-Democrate, motivația este foarte clară. Suntem convinși de faptul că nu suntem proprietari acestei planete, ci ne îngrijim de ea pentru generațiile viitoare. Și ne revine obligație morală, drept urmare, de a proteja planeta. Deci ce discutăm astăzi nu este un simplu pact, ci este o promisiune solemnă pe care o facem în fața copiilor și nepoților uh, noștri. Președinta Comisiei s-a referit la un moment similar cu uh, aselenizarea și este adevărat că, că avem nevoie de mult curaj și trebuie să trecem la acțiuni. Poate suntem ultima generație care poate să treacă la acțiuni concrete care să uh, reprezinte o adevărată uh, schimbare. Nu mai avem la, la dispoziție decât câteva decenii pentru a face acest lucru. Pentru PPE, este clar că nu putem să ne asigurăm că un bărbat sau o femeie va ajunge pe lună, pur și simplu dacă interzicem lucruri, dacă spunem ce nu mai este posibil, ci uh, vom reuși doar dacă vom crea uh, echipe la, din care să participe, la care să participe cei mai uh, inteligenți oameni. Doar așa vom crea energii curate care să crea sectoare industriale curate care să creeze locuri de muncă pentru toți europenii. Am putea îmbunătăți serviciile de transport transport aerian și cele feroviare. Europa ar trebui să fie continentul în care să fie produs oțel cu emisii reduse de dioxid de carbon sau mm, lipsa unor emisii de dioxid de, de, de carbon. Noi, din, cei din PP, suntem convinși că nu trebuie să fim doar războinici climatici, ci trebuie să fim oameni de știință uh, care găsesc soluții concrete problemelor climatice și să nu punem povara pe umerii celor care își permit cel mai puțin această transformare. Pentru că este vorba de o îngrijorare reală cu care se confruntă europenii. Această tranziție trebuie să țină uh, cont și de agricultori, um, de uh, silvicultori, să nu uităm că uh, deseori ei sunt arătați cu degetul în această dezbatere, uitându-se faptul că ei trebuie să reprezintă o parte a soluției și trebuie să-i ajutăm pentru a garanta o egalitate de șanse pe plan internațional și siguranță alimentară. În al treilea rând, trebuie să avem abordare coerentă. Ehm, PP-ul este convins că o politică climatică ambițioasă și o politică industrială um, inteligentă trebuie să meargă mână în mână. Un pact ecologic în lipsa unui pact adevărat pentru industria noastră nu, vă, nu va duce la schimbarea de care avem nevoie. Avem, ne dorim și uh, ne dorim o ambiție în relațiile cu mediul de afaceri și uh, avem nevoie de un parteneriat internațional. Ceilalți, celelalte state fie vor lua și ele pe această cale climatică, fie vor trebui să accepte pierderea accesului pe care îl au pe piața europeană. Avem aceeași ambiție, însă um, abia acum începe uh, munca pentru uh, a ne atinge acest obiectiv. Este o provocare adev- adevărată și pentru a o stăpâni avem nevoie de o viziune și de acțiuni practice și eu sunt convins din acest punct de vedere că PP-ul se va ridica la înălțimea provocării. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna președintă Garcia Pérez în numele Socialiștilor și Democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, astăzi avem ocazia să începem o nouă eră pentru Europa și pentru întreaga planetă. La doar 11 zile după ce și-a asumat mandatul, Comisia Europeană, grație muncii extraordinare a lui Franz Timmermans, vine cu ceva mai mult decât o propunere. Astăzi avem înaintea noastră o propunere pentru un nou model de creștere care urmărește să transforme Uniunea Europeană într-o societate mai echitabilă, mai prosperă, în stare să oferă un răspuns la provocările pe care le reprezintă schimbările climatice. În noiembrie, Parlamentul a anunțat urgența de climatică. Pentru noi, socialdemocrații, nu e vorba de un slogan gol, e vorba de un avertisment care presupune luarea unor măsuri urgente cu caracter excepțional. Pactul ecologic marchează traseul pe care Uniunea Europeană trebuie să-l urmeze pentru schimbarea și pentru transformarea sa presupune o schimbare de paradigmă pentru a renunța odată pentru totdeauna la, la combustibilii fosili și pentru a atinge neutralitatea climatică în 2050. Dacă vrem să atingem aceste obiective, trebuie să ne bazăm pe trei piloni. În primul rând, avem nevoie de un pilon verde care să pună în aplicare Agenda 2030 a ONU și obiectivele de dezvoltare durabilă. Din acest punct de vedere, mi se pare îmbucurător faptul că această propunere reia ambiția noastră trecută de a introduce obiectivele de dezvoltare durabilă în semestrul european. Mă refer la acest pilon verde de asemenea pentru că preia legislația în domeniul climei cu angajamente clare și obiectivul de a atinge neutralitatea climatică. Cel de-al doilea pilon îl reprezintă pilonul roșu, dimensiunea socială a acestui pact ecologic. E nevoie de o dimensiune socială reală și ea se va putea concretiza doar prin intermediul unui pilon social puternic care să ne permită să ne transformăm economiile astfel încât nimeni să nu fie lăsat deoparte. Categoriile defavorizate nu pot fi cele mai afectate de schimbările climatice. Și în al treilea rând avem nevoie de un pilon financiar. Acesta va marca reușita pactului ecologic. Comisia spune că e nevoie de investiții suplimentare de 260 de milioane de euro. Iată de ce avem nevoie de cadrul financiar multianual cu cel puțin 1,3% din VNB. Trebuie în plus să vorbim de o impozitare echitabilă, aliniată la obiectivele de reducere a emisiilor de carbon. Uniunea Europeană nu poate combate schimbările climatice singură. Politica noastră comercială ne oferă o ocazie excelentă pentru a ne promova standardele de muncă socială și de mediu. Astăzi transmitem un mesaj cheie pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor a milioane de cetățeni care ies în stradă cerând uh, schimbări și militând pentru schimbările climatice. Aceste persoane sunt pregătite pentru o schimbare și noi, socialdemocrații, la fel. Întrebarea e următoare. Oare liderii noștri și restul forțelor politice sunt gata pentru schimbare? Răspunsul trebuie să fie unul evident. Toată lumea trebuie să fie pregătită. Vă mulțumesc pentru grupul Renew Europe. Are cuvântul domnul președinte Cioloș. Vă rog. Domnule președinte, domnule președinte, doamnă vicepreședinte, stimați colegi, comunicarea în legătură cu Pactul Ecologic European este începutul procesului pentru a pune Europa pe calea cea bună pentru a lupta împotriva schimbările climatice. Însă va avea succes doar dacă această provocare va fi transformată într-o oportunitate pentru cetățeni și pentru economia noastră. Dacă mergem pe această cale, Europa va fi un partener de încredere, dar și uh, care solicită uh, seriozitate. Uh, noi am solicitat ca pactul economic, economic european să fie pe vârful agendei. Dacă trebuie să evităm să adăugăm birocrație prin acest pact, trebuie să schimbăm dinamica societății și de asemenea să ne angajăm într-o dezbatere mai largă în întreaga Europa pentru a ne mobiliza în jurul acestui proiect. În primul rând pentru a Uh, declanșa schimbările, trebuie să stabilim un nivel de ambiție și ca evaluarea de impact să fie una standard. Uh, tranziția către o economie neutră va fi o provocare pentru multe dintre sectoarele noastre și pentru lucrători. Va cere, va necesita investiții, creativitate și solidaritate cu cei din sectoarele confruntate cu transformările cele mai dure. În al treilea rând, o abordare dublă față de digitalizarea ecologică Tehnologiile digitale sunt într-o poziție unică pentru a fi instrumente efective pentru atenuarea schimbărilor clima, adaptărilor la schimbările climatice. Trebuie să nu ne opunem practicilor tradiționale, ci să ne modernizăm instrumentele. Coeziunea, coeziunea și com, politica agricolă comună pot să dea rezultate. Ambiția noastră trebuie să fie integrată cu politici ambițioase care sunt deja prezente. Avem acum în fața noastră provocarea unei generații, însă cu hotărâre și lucru în echipă, această uh, cale poate să fie o oportunitate. Nu, provocarea nu este doar să stabilim ambiții uh, și obiective, ci să găsim uh, modalități practice de a înainta. Europa este uh, angajată să uh, fie un actor activ. Vă mulțumesc, domnul Dambert, în numele verzilor, vă rog. Nu nu rejuis. Dragi colegi, ne bucurăm, ne bucurăm că noua comisie mizează pe problemele ecologice și că primul său act politic este anunțarea unui pact ecologic european. La două săptămâni după ce v-ați asumat uh, mandatul, este normal ca acest plan să fie deocamdată într-un nivel schematic. Întrebarea e să vedem cum acest catalog de bune intenții se va traduce în măsuri concrete. Pentru noi, patru criterii sunt cele care vor marca angajamentul în ceea ce privește planul ecologic. În primul rând, Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană va face tot ce stă în putință pentru a limita încălzirea climatică la un grad și jumătate. Până acum, aceste angajamente sunt insuficiente și nu sunt respectate. Asta presupune că trebuie să ne reducem emisiile cu 55% până în 2030. Schimbările climatice reprezintă doar unul din uh, simptomele nerespectării de către om a limitelor biofizice ale planetei. De asemenea, trebuie să intervenim în ceea ce privește eliminarea surselor de poluare și uh, pentru a folosi mai judicios resursele de care depindem pentru existența noastră. În al doilea rând, tranziția ecologică trebuie să fie solidară. Ea trebuie să meargă mână în mână cu reducerea drastică a inegalităților economice și sociale. A produce și a consuma uh, durabil e clar mult mai scump. Însă, este intolerabil uh, să punem acest preț pentru tranziția ecologică pe umerii celor care deja suferă sărăcie. De altfel, vestele galbene ne-au reamintit acest lucru pe bună dreptate. În plus, dacă această tranziție va crea multe locuri de muncă, va distruge de asemenea considerabilă. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că fondul pentru o tranziție justă va servi tocmai la acest scop nu poate fi folosit pentru acționarii uh, fondurilor cu energie fosilă. Avem nevoie, de altfel, de o transformare profundă a regimurilor fiscale, pentru că cei care au profitat de pe urma epocii uh, combustibilor fosili să fie cei care asumă cea mai mare parte a costului acestei tranziții. În al treilea rând, pactul ecologic uh, presupune coerența tuturor politicilor publice. La ce bun să consacrăm un sfert din buget pentru combaterea schimbărilor climatice dacă celelalte trei sferturi nu fac altceva decât să agraveze aceste schimbări? Deocamdată nu ne preocupă decât uh, satisfacerea piețelor mondiale. Ce să mai spunem de strategia de liber schimb a Uniunii? A spori și mai mult fluxurile comerciale mondiale este o aberație absolută. Doamnă președinte, proiectul dumneavoastră abordează acest subiect, identifică contradicțiile, însă nu intră în amănunte. În ultimul rând, pactul ecologic nu are nicio șansă de succes dacă nu vom reuși să îl punem în serviciul societății. După criza din 2007-2008, ADN-ul predator al sectorului financiar uh, a rămas în mare parte neschimbat. Ba mai rău, în uh, ziua de astăzi asistăm la o dereglementare completă a sectorului financiar, absolut irresponsabil. Dragi colegi, deja de 60 de ani oamenii de știință um, stabiliseră o legătură între activitățile omului și schimbările climatice. A trecut deja o jumătate de secol de când clubul de la Roma ne-a atras atenția asupra pericolului mortal asupra um, legat de creșterea economică nelimitată. La 30 de ani după summitul de la Rio, când Jacques Chirac denunța faptul că casa noastră arde, noi nu facem altceva decât să privim în altă parte. Emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească inexorabil în timp ce resursele noastre se epuizează și pierdem biodiversitate. A venit vremea să ne pregătim de luptă, pentru că practic în a generaliza la nivelul întregii planete acest mod de viață european de care vorbiți ar presupune patru planete, ori noi nu avem decât una pentru a supraviețui. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul Doamna Sardone, pentru un, min- pentru un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dincolo de faptul că sunt o nouă euro, eurodeputată, însă nu uh, mi-aș fi închipuit că voi primi documente pe care urma să le discutăm pe loc abia când uh, am sosit aici în, uh, în sală. Însă Așa funcționează, se pare, democrația în această aulă. Nu prea uh, se dorește ca opoziția să fie informată într-o dezbatere care are loc. Au fost uh, amintiți acești 50 de pași necesari până în 2050. Cred că este vorba de visuri, pure visuri, să ajunge la neutralitate climatică până în 2050. Nu știu dacă cineva și-a închipuit uh, care ar fi impactul economic și, social a acestui, acestui plan nu cred că să recurgem doar la sloganuri uh, ar fi ceea de ce, de ce avem nevoie acum. V-ați uh, referit la promovarea inovării, la promovarea alimentelor de calitate. Nu știu, vă referiți la propunerile uh, privind ierarhia nutrițională care ar trebui să fie indicată pe alimente? Apoi vedem că sunt uh, încheiate acorduri comerciale cu state care nu respectă um, acelea standarde care trebuie să fie respectate de producătorii de alimente din Europa. Este amintit uh, și problema uh, maselor plastice care sunt tratate diferit și în alte state. V-ați referit și la acumulatori produși, la baterii uh, produse în Europa. Știți că în acest moment mai mult de 70% din bateriile folosite sunt produse în China, în Japonia, în Corea de Sud. V-ați referit și la faptul că în trecut am investit mai mult în oțel și acum cum ar trebui să devenim mai inovatori, să investim mai mult în digital. Oare nu este vorba de fapt de intenția unei țări, anumitor țări, de a-și reorienta economia pe spatele altor state europene? V-ați referit la cei 100 miliarde de euro investiții în următorii șapte ani și sunteți în același timp uh, aceea, aceleași persoane care examinați, luați sub lupă um, bugetele anumitor state care trebuie să facă față unor cheltuieli uh, cauzate de uh, dezastre naturale, de exemplu. Și o ultimă chestiune. Este, am impresia că am asistat la o nouă prezentare a fostului uh, plan uh, de investiții uh, Juncker. Ni s-a spus că ar exista un efect de levier mare în urma acestui plan de investiție, efect de levier care a fost amintit și de această, de această dată. Eu îmi doresc, îmi doresc să reușiți să depășiți sloganurile pe care ni le-ați prezentat astăzi și să ajungeți într-adevăr la acțiuni concrete. Mulțumesc. În numele grupului ECR are cuvântul domnul Gutco. Domnule președinte, doamnă președinte, domnilor și domnilor, trei observații. În primul rând, ne întâlnim aici în mod excepțional, discutăm uh, schimbări majore legate de obiectivele noastre climatice și energetice, doar la 10 zile după asumarea Uh, postului și înainte de a implementa acordurile existente. Este ambițios, dar nu mi se pare foarte judicios. În al doilea rând, la ECR speram ca noua comisie să fie mai precaută decât cea din urmă că va lucra împreună cu statele membre și în interiorul spiritului tratatelor. Articolul 15 al tratatelor spune că foarte clar că Consiliul European definește direcția politicilor europene și Consiliul European se uh, uh, întâlnește mâine pentru a discuta politica clima- climatică pe termen lung a Uniunii Europene. Așadar mă întreb de ce suntem aici astăzi. Comisia încearcă să preia atribuțiile statelor membre. Dacă ne uităm în trecut, în 2013, Consiliul European a convenit unanim că obiectivele mm, pe 2030 trebuie să fie uh, stabilite și au fost stabilite după negocieri uh, foarte îndelungate. Obiectivul uh, de astăzi de a uh, avea neutralitate climatică până în 2050 ar trebui, fi trebuit să urmeze aceeași cale. Guvernele naționale nu ar fi trebuit să fie trecute cu vederea când s-a stabilit acest obiectiv foarte fundamental. În ultimele luni am auzit foarte mult despre valul verde care cuprinde Europa, însă ați observat că atunci când acest val ajunge în regiunea Baltică, nu mai este nici măcar un vălurel. Pentru că în Europa Centrală și de Est noi ne dăm seama că este doar o strategie confuză care ridică mai multe întrebări decât răspunsuri. Este o strategie care este incertă și nu știm ce ne și ne va distruge industriile. Cui nu i-ar place să, dorea, să trăiască într-un paradis pe care îl descrieți dumneavoastră? Însă trebuie să ne gândim la faptul că milioane de europeni uh, Eh, se gândesc cum a putut Comisia Europeană să înțeleagă în 10 zile cum se va schimba viața tuturor prin acest pact ecologic european. Vă gândiți la costurile sociale, la tragedii, tragediile personale la care s-ar putea ajunge. Ideea numărul 4 la care voi face referire foarte pe scurt, este în legătură cu gazele naturale. Vedem o strategie nouă aici. Gazul va, fi, va face parte importantă din strategia de decarbonificare. Se, interzice, uh, se interzic investiții uh, suplimentare în gaz natural, însă pe viitor. Este o strategie cel puțin confuză. Uh, calea înainte trebuie să fie realistă și credibilă. Altfel, putem avea toate obiectivele din lume, însă rezultatul va fi zero dacă nu le vom putea atinge. Și dacă încercăm să facem lucrurile prin forță, consecințele ar putea să fie dezastroase. Vă mulțumesc, domnul, doamna Obri, în numele GUE. Madame... Euh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă președinte. Dezbaterea de astăzi nu e o dezbatere ca oricare alta. Vorbim de o miză fundamentală care depășește clivajele între partide. E vorba de supraviețuirea societății noastre. Avem inițiativa Comisiei Europene de a ne prezenta planul său de acțiune, însă trebuie să spunem de îndată că Orice inițiativă nu servește de nimic dacă nu atacă rădăcinile problemei, un sistem economic care duce la distrugerea sistemului nostru ecologic și uh, la crearea de inegalități. Vorbim de despădurire, vorbim de inefacacitatea, inef- ineficacitatea energetică, inițiativele în acest sens merg pe drumul cel bun, însă rămân în continuare fără caracter obligatoriu și fără finanțare. În planul dumneavoastră se regăsesc numeroase strategii, inițiative, însă puține modificări reale la nivel legislativ. Nu vom uh, salva planeta doar cu niște incantații. E nevoie de obiective clare. În ce privește energia, cum uh, puteți uh, pretinde credibilitate fără un calendar în ce privește renunțarea la gaz și la cărbune? În ceea ce privește comerțul. La ce bun clauze de mediu dacă în continuare închem acorduri comerciale în defavoarea mediului? În ce privește agricultura? Cum să creștem um, suprafețele pentru uh, agricultura bio fără a redeschide negocierile în ce privește PAC? cum să vorbim de căile ferate fără a vorbi de finanțare publică. E nevoie de inițiativă pentru o taxă pe kerosen, pe emisiile de, carbon, de dioxid de carbon și pe plastic. Dincolo de mm, ambiția dumneavoastră de a reduce emisiile de dioxid de carbon cu 50%, e nevoie de eforturi suplimentare pentru a respecta angajamentele din acordul de la Paris. Ați recunoscut și dumneavoastră, de altfel, că cetățenii cei mai vulnerabili sunt primele victime și nu un fond pentru tranziția justă va schimba această realitate. E vorba de o miză politică majoră. Nu vom rezolva criza climatică împotriva oamenilor, făcându-i pe aceștia să plătească un preț enorm, așa cum a încercat Emmanuel Macron în Franța. Tranziția ecologică trebuie să fie făcută cu, pentru și împreună cu cetățenii europeni. Europa are nevoie de un veritabil pact ecologic și social de o amploare nemai văzută după cel de-al doilea război mondial. Iată contraproiectul nostru sângi unitare europene pe care îl prezentăm astăzi, pe care îl punem pe masă. Aici includem propuneri concrete care se conturează în jurul a 10 axe. Trebuie să existe o legislație climatică, în primul rând, cu un obiectiv uh, prioritar cu caracter obligatoriu, reducerea cu 70% până 2030 a emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, un mare plan de investiții pentru a permite trecerea 100% la energiile regenerabile în 2050 și introducerea unor obiective cu caracter obligatoriu pentru întreprinderi trebuie de asemenea să se pună în mișcare un plan de reabilitare energetică și termină pentru a îi ajuta pe aceia care se află într-o situație de precaritate energetică. Trebuie de asemenea să revoluționăm politica noastră agricolă, încurajând un model bazat pe agricultori. Trebuie, de asemenea, în acordurile de liber schimb să promovăm un protecționism solidar, scoțind în evidență importanța tranziției ecologice. Trebuie să renunțăm la politicile de austeritate și să combatem evaziunea fiscală. Iată propunerile pe care noi astăzi le punem pe masă. Iată ce așteaptă cetățenii. Un pact pentru tineri, un pact pentru viitor. Mai aveți trei luni înainte de publicarea finală a strategiei europene Parlamentul European trebuie să își asume rolul și să-i ceară Comisiei Europene să-și revizuiască rolul și să-și um, sporească nivelul de ambiție pentru a schimba în sfârșit sistemul și în favoarea planetei. Vă mulțumesc, doamna Evi de la Neafiliați. Vă rog un minut. Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte. Ați, am, ați amintit uh, obiectivul de neutralitate climatică de atins până în 2050. Este un lucru bun, la fel de bună și sunt chestiunile privind economia circulară, Um, aerul curat și așa mai departe. Dar există în continuare foarte multe dubii, de exemplu, de unde vor proveni resursele financiare că, pentru a finanța această tranziție climatică. Comisia Europeană a estimat că de, de acum până în 2030 vom avea nevoie de 260 de milioane de euro în fiecare an pentru a finanța uh, această tranziție. Curtea de conturi ne-a spus pe de altă parte că ar fi nevoie de 1150 de milioane anual pentru a finanța aceeași tranziție și mi se pare că suntem încă încă departe de uh, sumele uh, de care am avea nevoie să fie investite în uh, pactul ecologic european. Acest pact însă ar trebui să fie finanțat deocamdată până acum. Nu prea am dat dovadă de ambiții prea, prea înalte taxa pe plastic, de exemplu, nu este, nu ar aduce, nu va aduce venituri atât de mari cât se preconizase. În plus, care considerați că ar trebui să fie rolul care să revină Băncii Centrale Europene pentru a face față acestei provocări climatice? Și în încheiere, dacă dorim să facem uh, față provocărilor climatice cu adevărat, trebuie să uh, reformăm și pactul de stabilitate și creștere. Domnul Piper. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut această propunere cu obiective ambițioase, pentru că um, tranziția ecologică să fie una de succes, atunci Europa poate să-și amplifice capacitatea și uh, puterea industriei. Este important însă, înainte de toate, ca Comisia să facă un um, studiu de impact în ceea ce privește uh, ambițiile de reducere a emisiilor de carbon, pentru că această tranziție înspre um, energiile regenerabile trebuie să mizăm pe gazul natural ca energie de tranziție. Avem nevoie de rețele um, energetice care să ne permită trans, um, transportarea energiei obținute din surse regenerabile. În al treilea rând, uh, Uh, vom depinde de importuri considerabile de energii ecologice, de energii verzi. Trebuie să începem de îndată negocierile cu acele state producătoare de energie verde, pentru că această tranziție ecologică trebuie să devină un, un element fundamental al politicii de vecinătate. Și în al patrulea rând, tranziția ecologică trebuie să fie una viabilă din punct de vedere economic și neutră din punct de vedere al tehnologiei. Asta înseamnă că putem include aici și parcul imobiliar, transportul și neutralitatea tehnologică înseamnă um, de pildă că un vehicul uh, cu motor diesel este astăzi mult mai ecologic decât uh, orice alt vehicul, dar mâine situația va fi altfel. Și domnilor și domnilor, uh, piața este cea care determină acest lucru și nu orice ideologie ecologică. Aștept uh, cu mare interes dezbaterea urmă, care va urma. Mulțumesc pentru un minut și jumătate are cuvântul doamna Dali. Mulțumesc, doamnă președinte Van der von der Leyen, domnul vicepreședinte Timmermans anii viitori sunt uh, fereastra de oportunitate pe care o avem pentru a stabili modelul economic pe care ne l dorim. Pactul ecologic poate să fie revoluția socială care să redea uh, drepturile sociale, drepturile lucrătorilor, Orice plan care este serios în legătură cu aceste rezultate trebuie să fie însoțit de obiective obligatorii și măsuri, nu doar la nivelul Uniunii, ci și la nivelul statelor membre. Au apus vremurile când statele membre puteau să amâne la nesfârșit acțiunea pentru neutralitate până în 2050 avem nevoie de o, uh, un obiectiv de 50% de reducere până în 2030. Trebuie să aceste obiective dau claritate statelor membre și industriei în ce direcție mergem și cum vrem să o facem. Nici o industrie nu trebuie să poată să se ascundă în spatele mecanismelor eh, internaționale doar pentru a amâna acțiunea. Toate sectoarele trebuie să contribuie, inclusiv transportul și aviația eh, subvențiile pentru carburanți trebuie să fie eh, oprite, avem nevoie să investim în tehnologii curate în toate sectoarele. Avem nevoie de modalități inovatoare de a genera uh, fonduri pentru aceste investiții. Trebuie să discutăm cum să mobilizăm cel mai bine fondurile publice și private pentru ca proiectele bune să fie susținute și pentru ca uh, lucrătorii actuali și din viitor să fie pregătiți. Proiectul Pactul Ecologic European are acest potențial și vom lucra împreună cu dumneavoastră pentru a avea rezultate la nivel social, economic și de mediu. Stimați colegi, avem solicitări cu car- cartonașul albastru, însă nu le vom da curs pentru că suntem în criză de timp. Vă rog să respectați timpul de vorbire. Un minut, domnul Canfan. Doamnă președinte, domnule vicepreședinte, Astăzi sunt mândru că sunt european și asta datorită dumneavoastră, pentru că în 10 zile ați prezentat planul eh, cel mai ambițios eh, pentru tranziția ecologică a unui întreg continent. În timp ce Statele Unite se retrag din acordul de la Paris, noi eh, accelerăm. Vrem să transmitem un mesaj așadar tuturor acelora care nu vor ca nimic să se schimbe ori și acelora care vor ca totul să se schimbe mâine, pentru că e imposibil. Trebuie să um, aducem cu noi cetățenii, industria, teritoriul, pentru ca în acest fel să putem atinge obiectivul neutralității climatice în 2050. Mă bucur uh, că vom avea o legislație climatică pentru 2050 și că avem și o ambiție uh, clară pentru 2030. Vrem să ne reducem emisiile cu un caracter uh, obligatoriu din punct de vedere juridic, cel puțin cu 55%. În al doilea rând, important este ca dumneavoastră să schimbați regulile care stau la baza acordurilor comerciale. De acum înainte, Uniunea Europeană nu va mai semna acorduri comerciale fără a integra drept clauză obligatorie respectul acordului de la Paris. E un element element care ne bucură. Grupul Renew va fi alături de dumneavoastră, doamnă președinte, domnule vicepreședinte. Mulțumesc. Doamna Tusa, un minut. Madame van der Leyen. Doamna Van von der Leyen, ceea ce propuneți ar fi fost formidabil în urmă cu 25 de ani, însă suntem în 2019 și suntem uh, foarte aproape de catastrofă. Avem nevoie de un pact uh, ecologic care să uh, aibă în vedere o reducere de 50% până în 2030, nu până în 2050. Trebuie să respectăm acordul de la Paris, un pact ecologic care să uh, oprească orice finanțare pentru uh, întreprinderile care distrug planeta noastră. Uh, Vorbiți despre investiții, însă uh, nu, este, nu avem nevoie de 100 de miliarde în 10 ani, avem nevoie de 100 de miliarde de euro pe an. Dumneavoastră, vă imaginați că creșterea este o soluție. Nu vă gândiți încă că trebuie să uh, fie menajate sistemele care ne duc către prăpastie. Pactul ecologic uh, Trebuie să fie o schimbare de paradigmă. Trebuie să înțelegem că economia nu este deasupra legilor naturii. Trebuie să ne adaptăm economia și cadrul juridic la schimbările de mediu. Avem nevoie de măsuri puternice, obligatorii pentru ca statele și întreprinderile să își respecte obligațiile climatice. Avem nevoie de un contract social și de mediu și nu avem nevoie să eșuăm aici. Îmi cer scuze, dar în viitor voi tăia microfonul vorbitorilor care depășesc timpul. Două minute, domnul Borchia. Grație, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ceea ce aș fi dorit să-i spun doamnei von der Leyen înainte să părăsească sala e că am fost de acord cu o mică parte a prezentării dumneai Însă, pentru ca lucrurile să se, îmbunătă- să se îmbunătățească, cred că trebuie să exprimăm și anumite critici. Și mă întreb în primul rând, unde vom găsi toți acești bani pentru a finanța ceea ce nu pare să fie decât un al doilea plan de investiții uh, Juncker? Și Aș dori să reprezint aici uh, opinia nu doar a marilor investitori care ar trebui să vină cu mii și mii de miliarde, ci să reprezint uh, părerea cetățenilor care sunt preocupați de acest nou pact ecologic european. Este vorba de uh, temeri legate de uh, perioada în care ar trebui să se desfășoare acest uh, pact ecologic uh, european. Acest uh, pact ecologic nu ar trebui să aibă consecințe negative asupra întreprinderilor uh, europene în comparație cu uh, întreprinderi din exterior. De exemplu, dacă ne gândim la uh, situația sectorului uh, siderurgic în Europa, ce se va întâmpla cu competitivitatea acestuia față de sider- siderurgia din China? Și acest pact ecologic vine în acest moment în care competitivitatea pe plan internațional a devenit tot mai acerbă pentru întreprinderile europene. Dacă tot, dacă este să rămânem în domeniul competitivității, pierdem uh, pondere pe piața internațională, pierdem uh, locuri de muncă și nu reușim decât să transferăm poluarea în alte state. Deci, Uh, prin, printr-un asemenea pact ecologic european nu se va uh, întâmpla decât uh, luarea unor fonduri care înainte erau alocate, de exemplu, politici agricole comune. Deci, în încheiere, domnule președinte, îmi doresc ca lobby-urile legate de aceste Doamna președinte, îmi pare rău, dar nu o să vă permit să vă încheiați discursul și înainte de a continua, îmi pare rău că eu sunt cea care de fiecare dată trebuie să vă, da, să vă dea voștile proaste privind uh, calendarul. 20 de colegi ar dori să intervină la intervențiile spontane și în ritmul pe care îl avem acum va fi foarte dificil să dăm cuvântul vreuneia din uh, colegii care doresc să intervină uh, în mod spontan. Deci o să vă uh, atrag atenția cu 5 secunde înainte să vă expiră timp. Domnul Vondra, un minut. Proști comise... Uh, de ce Comisia decide să prezinte acest program aici, în Parlament, și nu opinii publice. Nu vom uh, reuși să punem capăt uh, emisiilor în acest fel, pentru că noi, noi nu vom face altceva decât să prelungim și mai mult aceste emisii. Da, într-adevăr, e vorba de un program radical. Și ar putea reprezenta o revoluție verde. Noi suntem uh, conservatori și nu credem în revoluționari. Da, vrem să dăm dovadă de răspundere față de planetă, vrem să protejăm mediul înconjurător, ține de răspunderea noastră. Însă, nu se poate să facem asta impunând obligații celorlalți uh, cu niște costuri exorbitante în acest fel vom ajunge la o nouă revoluție, o revoluție care va distruge tot ce avem la ora actuală, cu alte cuvinte, o cooperare prietenoasă între națiuni. Pactul ecologic nu poate să fie un test comunist al acestui sistem. Arvoisa. Doamna Modic. ystävät voi olla kaikessa rauhassa. Tämä esitys ei ole... Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamnă președintă. Cred că conservatorii pot, fi, pot dormi liniștiți, pentru că, din păcate, această propunere nu are nicio legătură cu vreo revoluție. Din, trebuie să reducem și mai mult uh, emisiile și toată și întreaga tranziție trebuie să țină cont și de dimensiunea socială. Această propunere conține multe elemente bune, însă mă întreb dacă este suficientă pentru a fi neutri din punct de vedere climatic până în 2050. Pentru a atinge acest obiectiv, ar trebui să atingem în primul rând obiectivele pentru uh, anul 2030, care din punctul meu de vedere nu sunt suficient de ambițioase. Tocmai am declarat starea de urgență uh, climatică și știm că trebuie să reducem și mai mult. Oamenii de știință ne, ne spun că reducerea emisiilor trebuie să fie și mai drastică, cu cel puțin 60% până în, do- până în 2030. În acest pact nu sunt uh, prevăzute suficiente mijloace financiare pentru a avea succes. Thank you for... Vă mulțumesc, domnul Corau are cuvântul un minut. Thank you, Madam sir. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că sunt uh, argumente pozitive în această prezentare, însă am multe dubii în legătură cu fezabilitatea programului dumneavoastră ambițios. Avem nevoie de un buget foarte mare și știm că nu toate statele membre susțin un asemenea buget. Ați menționat costul non-acțiunii, nu avem alte opțiuni și trebuie să investim acum pentru salvarea planetei și pieței de muncă. Ar trebui să investim în cercetare, să simplificăm legislația pentru a da acces la fonduri. Avem nevoie de un dialog mai transparent cu cetățenii și trebuie să uh, avem uh, grijă de regiunile cele mai sărace din, uh, de pe continentul nostru. În ultima plenară am declarat uh, urgența climatică. A fost o încercare disperată, disperată de a conștientiza. Nu mai avem nevoie de cuvinte, avem nevoie de acțiune. Domnul Marinescu, un minut și jumătate. Vice President. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte. Este propunere pe masă, acum. Sper că atunci când ați elaborat-o, ați discutat cu toate directoratele generale. Propunerea n-a venit numai de la dumneavoastră, astfel încât să fie bazată pe, pe niște propuneri uh, fezabile. Aveți un program de legislație și acesta este un lucru bun. aș ruga să l revedeți uh, uh, în perioada următoare și să vedeți dacă uh, propunerile sunt coordonate între diversele domenii astfel încât să nu producem probleme unui alt domeniu când legiferăm într un domeniu. sper că toate aceste propuneri legislative vor avea la bază un studiu de impact atât pentru efectul

Îmi pare rău, domnule Marinescu, trebuie să fim corești, corecți cu toată lumea. Un minut pentru domnul Ertug. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule vicepreședinte. Înainte de toate, dați-mi voie să-mi exprim recunoștința față de domnul Timmermans pentru toate eforturile depuse în uh, ultimele săptămâni și aș dori să profit de această ocazie, dragi colegi, pentru a face un apel la adresa noastră a tuturora și subliniez a tuturora Haideți ca acest pact ecologic să fie un nou pact ecologic și de care să putem fi mândri, pentru că în anii 30, doamnelor și domnilor, în Statele Unite, un nou pact economic și alte politici promovate ulterior în Europa au creat locuri de muncă, creștere economică și um, echitate socială. Iată ce trebuie să um, facem și acum în ce privește um, ecologizarea actuală, pentru că trebuie să promovăm de pildă, cu dovadă de mai multă ambiție, producerea de hidrogen ecologic. Avem nevoie de investiții mult mai ambițioase în ceea ce privește energia ecologică, fie că vorbim de orașe sau de zona rurală. Iată direcția pe care trebuie să o urmăm împreună și mulțumesc încă o dată domnului Timmermans. Mulțumesc, domnul Davis, un minut. Madam President. Doamna președintă, domnule comisar Timmermans, nu pot să insist suficient asupra importanței ca acest pact ecologic european să aibă și o dimensiune maritimă. Trebuie să ne îngrijim mai bine mările. Poluăm uh, Marea Mediterană, Marea Baltică cu zone care ar trebui să fie protejate și care sunt uh, uh, uh ignorate. Uh, Um, normele privind pescuitul nu sunt respectate. Însă eșecul poate, fi, poate deveni un uh, succes dacă pornim de la realizările deja obținute. Putem să uh, refacem biodiversitatea uh, bogată de, din mările noastre și să recreăm stocul de resurse de pescuit de care are nevoie atât de mult acest sector și astfel am putea guverna o mai bună guvernanță a oceanelor lumii. Deci, domnule vicepreședinte, ne confruntăm, uh, avem fața noastră multe bătălii și aceasta, uh, bătălia privind mările, este una pe care o putem câștiga și aș dori să profitați de această oportunitate pentru a transforma uh, mările din jurul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, un minut și jumătate, domnul Buhait, acum. Thank you. Um, da, dragi colegi, îmi cer uh, scuze, nu am fost foarte atent. Are cuvântul domnul Ninisto, în primul rând. Mulțumesc, domnul președinte. Urgența climatică e aici, este foarte uh, clar din punct de vedere științific și despre asta vorbim astăzi. Salut uh, Comisia! ca fost ministru pentru mediu, aceasta este prima comisie care vede uh, climatul ca o uh, Mm, probleme transversale, însă trebuie să decidem. Uh, uh, Pactul ecologic european este mai mult un program de promisiuni. Uh, obiectivul pentru 2030 trebuie să fie 55% cel puțin pentru a se apropia de obiectivele de la Paris. Trebuie să se crească obiectivele pentru eficiență energetică și pentru regenerabile, pentru că energia este în centrul acțiunilor noastre. Trebuie să grăbim transformarea energetică. Să vă susținem, însă cerem acțiuni decisive. Mult succes! Mulțumesc. Acum un minut și jumătate, domnul Buhait. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Pactul Ecologic European a demarat cu trei promisiuni. În primul rând, reducerea emisiilor, în al doilea rând, crearea de locuri de muncă și, în al treilea rând, îmbunătățirea calității vieții. Reducerea emisiilor este o intenție nobilă, Însă Uniunea Europeană nu va putea opri schimbările climatice pentru că doar 10% din emisiile globale sunt cauzate de Uniunea Europeană. Doar uh, 300 ehm, de termocentrale care funcționează pe cărbune din China ar anula orice eforturi depuse de Uniunea Europeană. Deci nu este deloc clar dacă acest pact ecologic va avea succes sau nu. Ceea ce este sigur este că cetățenii se vor confrunta cu poveri suplimentare din punctul de vedere, din punct de vedere energetic și al uh, transportului. Sectorul um, um au de, care construiește mașini din Germania, de exemplu, va avea de, de suferit. Și oricum Uniunea Europeană se confruntă cu o posibilă recesiune economică și prin uh, acest pact ecologic european, doamnă președinte, nu faceți decât să uh, promovați potențialul unei uh, recesiuni economice. Avem nevoie de o viziune, de o planificare mai clară a acțiunilor de viitor și pentru acest lucru ar trebui să fie uh, respectată uh, neutralitatea tehnologică din punctul de vedere al mijloacelor de transport. Și mm, aș dori să lansez un apel Comisiei Europene să renunțe la aceste idei utopice și să lase o libertate de mișcare întreprinderilor europene. Vă mulțumesc, domnul uh, Fiocchi, un minut. Stimată doamnă vicepreședinte McGuinness și dragă doamnă comisar absent uh, von der Leyen, sper că nu e un semn al vremurilor care vor veni și anume că președinta comisiei crede că nu e nevoie să asculte reacția unui parlament ales în mod democratic Vreau să vă spun că sprijin 110% pactul ecologic european, însă am și niște uh, solicitări din partea acestei doamne von der Leyen uh, absentă și anume ca Uniunea, ca Statele Unite și China să fie obligate să uh, urmeze și ele exemplul nostru, pentru că în caz contrar pactul ecologic va fi inutil și contraproductiv. În al doilea rând, care este planul uh, pentru a atinge aceste obiective? Iată, uh, nu putem atinge aceste obiective decât dacă mediul de afaceri uh, beneficiază de o atenție deosebită, pentru că nu vrem ca industria să uh, Uh, își caute um, un alt loc undeva în Turcia sau altundeva. Uh, Domnul Botenga. Je suis sûr que vous allez décevoir Lise. Vă mulțumesc că vorbiți despre aceste ambiții. Uh, Uh, aveam cazul unei uh, persoane care a început să lucreze la 15 ani și astăzi are o pensie de nici măcar 600 de euro. Este inacceptabil să, in, in, să introduceți o taxă pe emisiile de carbon. O asemenea de taxă, taxa a făcut să iasă în stradă vestele, alba, vestele galbene în Franța. Cum ne vom încălzi Uh, iar, iarna. Sunt unii oameni care nu pot să trăiască demn uh, uh, din cauza sărăciei energetice. Și uh, am și uh, cazul unei studente care a ieșit în stradă pentru a protesta vorbiți despre investiții publice, dar nu uh, luptați împotriva austerității nu opriți nici sistemul ETS. Cum puteți să explicați toate aceste lucruri cetățenilor? Uh, domnul Nicolau Alavanos. Se periodo sfodron antagonismon, anamasa se asistăm la o perioadă de, de competiție acerbă între puteri imperialiste, cum, cum este Uniunea Europeană, SUA, China și așa mai departe. Și în, în aceste condiții, Pactul Ecologic European nu este decât un uh, pretext de a finanța această concurență. Uniunea Europeană nu face decât să răsplătească interesele mari, la interese capitaliste uh, care poluează mediul înconjurător, uh, pedepsind uh, în același timp familiile uh, săraci prin așa numitele taxe ecologice, recurgând la doctrina periculoasă a responsabilității personale. Aceste preocupări și acțiuni nu au nicio legătură cu continuarea exporturilor de deșeuri, de exemplu capitaliștii care nu mm, fac decât să caute profiturile maxime, poluează uh, mediul înconjurător. Doar dacă vom renunța la războaiele imperialiste, vom putea să garantăm uh, protecția mediului înconjurător și în același timp a oamenilor. Doamna Monserrat, un minut și jumătate. Oi, la contra el... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dacă Europa e astăzi în avangardă în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, este grație Partidului Popular European cu Juncker și Arias Caniete cu reușite precum acordul de la Paris. Însă nu trebuie să ne mulțumim și să ne oprim aici. Trebuie să le cerem tuturor regiunilor de la nivelul globului să urmeze exemplul nostru, să exportăm modelul nostru de gestiune pentru a atinge o planetă mai curată, mai ecologică. Vrem ca Europa să arate, să învețe restul lumii cum poate să se alăture acestei lupte împotriva schimbărilor climatice sub uh, egida Ursulei von der Leyen. Aici uh, nu putem însă tolera isteria extremei stângi sau uh, negaționismul extremei drepte. E nevoie de unitate, rigoare, seriozitate pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să meargă mână în mână cu creșterea economică, cu mai multe și mai bune locuri economice, incluzând toate sectoarele productive și toți cetățenii. Ei, uh, angajații, agricultorii, pescarii, familiile sunt principalii protagoniști turiști și cei care vor fi afectați de această tranziție înspre o economie circulară mai curată, mai responsabilă și competitivă. Trebuie să punem în mâinile lor toate instrumentele necesare, juridice, de formare, pentru ca nimeni să nu fie lăsat deoparte. Vreau să închei dând un mesaj tinerilor pentru că ei sunt viitorul lumii. Aliatul vostru cel mai bun este Partidul Popular European, care se va ocupa de viitorul și de perspectivele voastre, pentru că noi întotdeauna am fost protagoniștii marilor transformări. Pentru un minut, doamna Frițon. Vicepreședinte Timmermans. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Timmermans. La Madrid încă Uh, mai au loc negocierile COP25. Vrem ca Europa să fie primul continent uh, decarbonizat. Este nevoie de angajamente la nivel local, regional și în statele membre, precum și în Parlamentul European. Uniunea Europeană trebuie să se reînnoiască economic, ecologic, uh, social, dar și în ceea ce privește Uh, legislația. Guvernul nostru a adoptat o legislație climatică, la fel în Finlanda și în curând și în Danemarca. Acest lucru trebuie să aibă loc uh, la nivel european. Doar așa putem uh, garanta o creștere ecologică trebuie să garantăm un viitor copiilor și nepoților noștri. Vă mulțumesc. Uh, un minut, doamna Ceh. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult și pentru această comunicare extrem de promițătoare din partea Comisiei. Se pare că după, după ce atât de multe generații au ignorat uh, consecințele lipsei de acțiuni, pe, uh, pe, uh, comisia actuală este într-adevăr adevărată de, este într-adevăr interesată de viitorul nostru, însă mai avem o cale lungă de parcurs până când acest pact ecologic european va deveni într-adevăr o realizare cu caracter istoric. Parlamentul European este pregătit, grupul nostru politic este pregătit, nu știu dacă Comisia și dacă Consiliul sunt pregătiți, pentru că în acest moment există în continuare trei state membre care blochează obiectiv, obiectivul neutralității climatice ale Uniunii Europene, inclusiv țara din care provin eu, uh, Ungaria. Este un lucru care este foarte dezamăgitor și sper că acest pact ecologic european nu va deveni uh, ostaticul uh, acestei situații și că va putea aduce un viitor durabil de care să se bucură toată lumea. Mulțumesc, domnul Gigolt, un minut. Thank you. Mulțumesc. Astăzi mă bucur că sunt european. Cred că e bine că pe lângă conferința climatică de la Paris se prezintă acest program plin de ambiție al Comisiei. E corect și e cât o reacție cât se poate de adecvată, pentru că protecția mediului este o condiție esențială pentru crearea de locuri de muncă, competitivitate și inovare și uh, nu opusul. Uh, nu trebuie să ne uh, lăsăm frânați de părerile celor de odinioară. E important să avem o agendă mai socială. E adevărat, avem nevoie de impozite pentru energia. Trebuie să reformăm sistemul de comercializare a certificatelor de emisie. Însă, având în vedere inegalitățile din societatea noastră, veniturile din aceste impozite trebuie replătite înapoi cetățenilor, pentru că, în caz contrar, vom pierde sprijinul cetățenilor lipsește din propunerea dumneavoastră această consolidare a dimensiunii sociale. În rest, însoțim propunerile dumneavoastră cu atitudine constructivă. Avem nevoie de mai multă ambiție în politica comercială, agricolă, industrială, chimică, însă împreună cred că suntem pe drumul cel bun. Haideți să acționăm împreună. Mulțumesc! Pentru două minute are cuvântul domnul Juvan. Madame la Présidente. Doamnă președinte, stimați colegi, trăim un moment important. Pentru prima dată ne-am uh, de când ne-am întrunit, uh, ne uh, subordonăm economia și existența mediului. Am până acum am otrăvit solul, apele, aerul, prin tratate de liber schimb, în special, uh, sunt probleme majore, majore, dar și asistăm la extincția uh, diversității uh, comunității umane, care poate este și mai importantă decât dispariția speciilor vegetale și animale. Doar statele membre pot face față uh, Uh, schimbărilor climatice. O națiune care își uh, controlează frontierele și care își uh, garantează bunăstarea poporului său, care garantează familia pentru a transmite valorile către viitor, este singura valoare care ne poate ajuta să răspundem la urgențele ecologice. Trebuie să fim atenți la mai multe puncte să nu defavorizăm IMM-urile care sunt la originea majorității activităților pe teritoriile noastre. Acest lucru ne conduce să fim foarte atenți ca în spatele pactului ecologic european să nu se ascundă uniformizarea um, unor modalități de a acționa pentru a putea păstra diversitatea societății noastre și care sunt un răspuns la provocările energetice. Ca francez, uh, trebuie să subliniez energia nucleară. energia nucleară civilă și militară sunt legate între ele, reprezintă independența strategică a Franței și un pilon al apărării. Uh, trebuie să facem de dorit ceea ce este inevitabil. Noi vom uh, răspunde la această provocare. Un minut, domnul von Overtveld. Prezident Timmermans, colega. Mulțumesc, doamnă vicepreședintă, domnule Timmermans, dragi colegi. Privind înspre viitor, este clar că trebuie să trecem la acțiuni urgente, însă astăzi avem nevoie, în primul rând, de soluții practice și fezabile care să poată să uh, fie și finanțate um, și vom avea nevoie și de inovare. Ne-ați prezentat un plan uh, integrat, ceea ce este un lucru bun. Economia, inovarea sunt chestiuni integrate, v-ați uh, referit și la economia circulară. Însă, eu cred că lipsește în continuare un element, baza de finanțare a tuturor acestor acțiuni și vă confruntați cu două riscuri din punctul meu de vedere dacă nu veți rezolva această problemă. În primul rând, nu vom putea să ne atingem obiectivele stabilite și, în al doilea rând, ne, putem, ne confruntăm și cu riscul de a pierde, uh, dreptul mare și încrederea cetățenilor. Mm, nici măcar 10% din emisiile de dioxid de carbon sunt cauzate de Europa. Este un lucru deseori uitat. Doriți să fiți o comisie politică și aș dori să includeți acest lucru și în misiunea cu caracter geopolitic. Mulțumesc. Un minut, domnul Gheongăși. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur să văd că confruntarea uneia din, înfruntarea uneia din cele mai mari provocări a devenit o prioritate pentru noua comisie. E un pas istoric și mă bucur că particip la această dezbatere referitoare la propunerea privind un nou pact ecologic. Fără nicio îndoială, Europa trebuie să dea un exemplu la nivel global și să-și stabilească obiective ambițioase, însă aceste obiective trebuie să fie ambițioase, să fie cuantificabile și să fie fezabile și nu până în 2050, ci mai devreme, dacă se poate până la finele mandatului Comisiei. Așa că mi-aș dori să văd uh, obiective cu caracter intermediar uh, prin care uh, să putem trage la răspundere Comisia pentru aceste ambiții. Ca să nu mai vorbim că am pierdut peste un deceniu pe piețele financiare existase suficientă lichiditate disponibilă. Iată de ce acum trebuie să continuăm cu acele obiective în care putem investi. Doamna președinte, întrerupe. Domnul Linz, un minut. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, dragi colegi, dragi colegi, cred că putem să fim mândri. Astăzi avem în fața noastră o foaie de parcurs uh, ambițioasă pentru a ajunge la neutralitatea climatică până în 2050. Însă nu putem să schimbăm în mod abrupt obiectivele stabilite, pentru că siguranța planificării este alfa și omega pentru toate uh, sectoarele. Când vine vorba de uh, reducerea dioxidului de carbon, pentru mine este important să nu ne axăm doar pe reducere, dar și pe stocarea acestor uh, emisii. Și mă bucură faptul că există um, măsuri prevăzute în mod special pentru strategia europeană de gestionare durabilă a pădurilor. Agricultura, nu trebuie să uităm, este uh, parte a soluției de care avem nevoie această strategie de la fermă până în farfurie are, este foarte importantă și uh, nu cred că trebuie însă să luăm decizii greșite când vine vorba de mijloacele de protecție a plantelor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bonafe, un minut. Grație, președinte! Vă mulțumesc, doamna președinte, stimate vicepreședinte Timmermans. Împreună cu colegii de la biroul grupului socialist um, și democrație am revenit astăzi de la Madrid, unde se desfășoară conferința internațională privind uh, clima, COP25. Putem spune că um, lumea e cu ochii pe noi, lumea e cu ochii pe Europa și privesc înspre noul pact ecologic nu doar tinerele generații, cele care ies în stradă cerând o planetă mai curată și mai multă grijă pentru planeta noastră, ci și mediul de afaceri e cu ochii pe noi, um, drept um, emblemă pentru competitivitatea noastră industrială. Știm cum stau lucrurile și știm uh, care e hotărârea vicepreședintelui Timmermans, determinarea de care a dat dovadă în ce privește combaterea poluării cu materiale plastice. Așa că suntem încrezători. Vreau să scot în evidență două aspecte. În primul rând, resursele. Dacă vrem o industrie care să poleze mai puțin, transport public mai puțin poluant, e greu cu panourile solare produsele reu, pentru produsele reutilizabile e nevoie de multe investiții. Asta presupune un plan financiar multianual. Doamna președintă întrerupe microfonul vorbitoarei. Îmi cer scuze, spune, trebuie să respectăm cu strictețe timpul. Domnul Federle, un minut. Thank you, Madam President. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Acest pact ecologic poate să fie începutul unei noi economii la nivel european, dar trebuie să o gestionăm uh, împreună să creăm locuri de muncă noi, noi tehnologie, uh, premisele unei noi epoci, uh, epoca verde, în care să trecem de la carburanți fosili către economia verde. Deci mă surprinde și mă preocupă că lipsește bioeconomia din documentele pe care le-am văzut până acum necesare pentru a trece către un materiale ecologice are potențialul de a crea locuri de muncă în întreaga Uniune Europeană, ne pot, poate ajuta să uh, impul, im, dăm un nou impuls economiei europene. Unii spun că trebuie să scădem economia. Această propunere va crește economia cu noi locuri de muncă și noi industrii. Și vom uh, fi în avangarda globală să arătând că e posibil să uh, ai o economie activă în conformitate cu obiectivele de mediu. Vă mulțumesc, doamna Philips, un minut. By electing a record number. Peste tot în lume, milioane de oameni se mobilizează pentru a proteja planeta și deseori aceste uh, mobilizări sunt conduse de tineri. Uh, deci Comisia Europeană um, a adoptat agenda uh, ecologiștilor și noi suntem cei care trebuie să ne asigurăm că acest pact este cu adevărat ecologic, pentru că, din păcate, nu prea conține elemente noi. Însă nu este prea târziu, domnule comisar Timmermans, aveți încă uh, ocazia de a face față celor trei crize cu care se confruntă Europa. Criza reprezentată de inegalitate, criza democratică și criza climatică. Un adevărat pact uh, ecologic european se ridică la înălțimea acestor uh, provocări, um, aduce, ar aduce la bord pe toată lumea um, pe, în această călătorie care crește standardele de viață și creează noi locuri uh, de muncă. Nu mai avem foarte mulți ani pentru a face față celor mai grave conse- consecințe ale schimbărilor climatice. Acest pact ec- ecologic trebuie să fie unul adevărat ecologic. Mulțumesc, domnul Roland, un minut. Thank you, madam. Vă mulțumesc, doamnă McGuinness politicile de clima ale Uniunii Europene au uh, eșuat, au provocat uh, tarife pentru energie de 80, cu 80% mai mari decât cele din Statele Unite. Nu e de mirare că um, economia Statelor Unite a renăscut pe spezele Uniunii Europene. Uh, pagubele ecologice, de pildă provocate de um, parcurile de, ecologi, de eoliene, care nu fac altceva decât să omoare fauna. La ora actuală există un lobby de amploare pentru biomasa aici la Bruxelles. Este nimic altceva decât un exemplu elogvent al ipocreziei pentru că nu face altceva decât să se ardă lemn virgin din Louisiana importat în Marea Britanie, pentru care se plătesc subvenții de 850 de milioane de lire sterline de la uh, buzunarele contribuabililor britanici. Acest pact ecologic va provoca dispariția industriei, distrugerea naturii, mai ales distrugerea naturii din Europa, um, de care va să cuvinovați. Domnul Tobe, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, moderații suedezi, ne salutăm prezentarea acestui pact ecologic. Este un lucru excelent să avem ambiții ecologice în Uniunea Europeană, însă trebuie să trecem la fapte. Dacă chiar ne dorim să scăpăm de energiile poluatoare fosile, atunci ar trebui să folosim mult mai multe energii regenerabile, să folosim mult mai mult energia nucleară care nu uh, emite CO2. Trebuie ca Comisia să înțeleagă că acest lucru este un uh, element crucial al muncii noastre dacă uh, ne propunem obiective uh, climatice reale. Trebuie să creăm obiective curate, dar să lucrăm și spre creștere și bunăstare. Doar așa vom putea să uh, avem politici care să aibă un impact pozitiv asupra cetățenilor. Un minut, domnul Fernandes. Da, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bun venit, domnule vicepreședinte. Nu am să pierd timp. Ehm, mulțumindu-vă pentru eforturile din ultimele săptămâni și mulțumind Comisiei pentru această comunicare, ce am să insist asupra unui aspect care mi-a atras atenția. E adevărat că um, dimensiunea financiară a acestui uh, plan ecologic deocamdată e neclar. Cred că Comisia lua bine nevoile, însă ne așteaptă provocări importante. Iată de ce aș vrea să abordez situația neclară din comunicare referitor la uh, crearea unui mecanism de echilibrare la frontieră în ceea ce privește importurile de bunuri cu un anumit uh, conținut de dioxid de carbon. La ora actuală asistăm la uh, delocalizarea emisiilor de carbon pentru că întreprinderile noastre părăsesc continentul, produc altundeva, punând în pericol în acest fel uh, eforturile pe care le vom face în anii următori. Cu toate acestea, în comunicarea dumneavoastră vorbiți de perceperea unui risc care ar putea să se materializeze și dacă se va materializa, veți prezenta această măsură. Ori fie o măsură necesară care trebuie promovată de pe acum. Vă mulțumesc, doamna Müller, un minut. Comisar, Domnule comisar, prin propunerea dumneavoastră vă referiți la două puncte extrem de importante pentru mine. În primul rând, mă bucură faptul că Mm, ați anunțat o strategie uh, pentru păduri de care aveam, avem nevoie foarte mult. Însă, din păcate, această strategie a fost redusă la uh, împădurire, respectiv reîmpădurire. Sunt concepte prea vagi din punctul, din punctul meu de vedere. În plus, o nouă strategie dedicată pădurilor trebuie să se axeze pe Uh, multifuncționalitatea pădurilor. În al doilea rând, uh, conceptul uh, from farm to fork, de la fermă până în farfurii. Din păcate, aici se regăsesc doar obligații pentru agricultori. Lipsesc propuneri privind modul în care vor funcționa în practică obligațiile suplimentare impuse agricultorilor durabilitatea alimentelor nu ține doar de obținerea alimentelor, de producția, uh, de producția de alimente, ci de întregul lanț uh, de distribuție și acestea sunt elementele pe care trebuie să le mai uh, completați, domnule comisar. Mulțumesc, domnul Kaf. Un minut. Vice President Timmermans. Doamna președinte von der Leyen, vicepreședinte Timmermans, astăzi eh, faceți un pas important către Pactul Ecologic European. Ne bucură acest lucru, așteptăm de ceva vreme să se întâmple acest lucru. Unii spun că eh, acțiunea climatică costă prea mult, că ne afectează libertățile, merge prea departe. Trebuie să dați dovadă de hotărâre pentru că uh, Uh, puteți doar să uh, acționați pentru a ne proteja copiii. 140.000 de persoane, uh, printre care și copii, trăiesc în Irlanda în case care nu sunt bine izolate, care sunt umede. Avem nevoie de o Europa care să, uh, să spargă acest ciclu al sărăciei. Calitatea proastă a apei și a aerului îmbolnăvesc uh, mii de oameni în Europa în fiecare an. Uh, prima întâlnire a comisarului pentru transport a fost cu conducătorii a 10 companii aeriene. De ce să aibă ei prioritate? Microfonul vorbitorului este întrerupt. Uh, Următorul vorbitor, un minut, uh, doamna D'Amato. Vă mulțumesc, doamna președinte. Ne-ați chemat uh, cu urgență să ne prezentați această propunere pentru pactul ecologic, însă președinta dispare de îndată. Dacă ziua bună se cunoaște de dimineață, permiteți să spun că, sincer, lucrurile nu par să meargă bine, suntem îngrijorați. Nu am auzit decât propuneri, decât promisiuni, stimate domnule vicepreședinte Timmermans. Comisia dumneavoastră nu poate să amăgească persoanele care vor să trăiască într-un mediu sănătos, cei care vor să uh, consume alimente sănătoase. Sunt destul de sceptic în ceea ce privește planul dumneavoastră, pentru că adevărata revoluție trebuie să înceapă cu noi înșine nu putem urmări creșterea cu orice preț, fără a ține cont de regulile macroeconomice. Este într-adevăr fundamental obiectivul investițiilor verzi, însă și, și e necesară de asemenea tranziția de la surse de energie precum uh, cărbunele sau uh, gazul. Însă acest uh, plan nu poate fi unul pentru a ne curăța conștiința. E nevoie de o viziune. Doamna președinte, întrerupe microfonul uh, vorbitoarei. Domnul Buzek, pentru un minut. Uh, Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule, vice, domnule vicepreședinte Timmermans. Toate statele membre au uh, ratificat acordul climatic de la Paris. Pactul ecologic cred că se bucură drept urmare de, un, de o susținere generală, așa cum se bucură de susținere generală și obiectivele climatice. Nu doar mediul, nu doar clima este importantă, dar și uh, oceanele curate sunt importante și Pactul ecologic european ar uh, trebui să demonstreze că putem face față acestei provocări, transformând una economia și creând noi uh, locuri de muncă. Pentru acest lucru, nu trebuie să ne pierdem rațiu, nu trebuie să pierdem din vedere uh, bunul simț. Trebuie să ne gândim în primul rând la obiectivele pe, uh, pe orizontul 2030. Cred că am avea nevoie și de o evaluare a impactului măsurilor stabilite până atunci și nu trebuie să uităm că există deosebiri între diferitele regiuni din Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea am avea nevoie de un program special și mă gândesc la fondul pentru o justă tranziție. Mulțumesc. Doamna Rodriguez Ramos, un minut. It is you because you're more awake than... Sunteți dumneavoastră, da, într-adevăr. Un minut, domnul Nica și după aceea doamna Rodriguez Ramos.

este o sumă mare trebuie să ne ocupăm de regiunile care uh, uh, sunt carbonifere două sute și ceva de mii de familii acest cost care este foarte mare și în același timp să ne asigurăm că avem și o securitate energetică. contez pe dumneavoastră și pe dorința dumneavoastră de a ne ajuta și pe implicarea comisiei europene pentru ca să ne putem atinge obiectivele pentru. două mii treizeci vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Un minut, Gracias, presidenta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Prima prezența Comisiei pentru a-și prezenta pactul ecologic reflectă care sunt prioritățile sale politice și grupul meu politic îi mulțumește pentru asta. ne Au fost prezentate măsuri politice ambițioase și necesare. Legislația în domeniul mediului ne permite să atingem obiectivele pentru 2050 protecția competitivității unei industrie europene care nu dorește să poleze, protecția biodiversității mână în mână cu susținerea agricultorilor și crescătorilor de animale. E într-adevăr o mare provocare și o mare șansă în același timp și acest pact ecologic reprezintă o nouă strategie de creștere pentru Europa, care ar trebui să ne plaseze în fruntea creșterii, inovării și tehnologiei care va fi verde, în același timp însă să creeze locuri de muncă și să ofere noi șanse întreprinderilor noastre. Toate acestea în cadrul unui proces de tranziție care trebuie să fie echitabilă din punct de vedere social și uh, inclusivă. Veți conta, veți putea să vă bazați pe sprijinul grupului nostru. Doamna Pilar del Castillo, un minut. Senior. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Timmermans. Fără îndoială, lupta împotriva încălzirii globale nu poate să aștepte, dar nici uh, nu uh, putem să uh, deci, dar nici nu poate să ne oprească. Trebuie să avem o uh, strategie care să reducă emisiile și în același timp să uh, susțină competitivitatea noastră la nivel global. Deci trebuie să susținem inovarea tehnologică pentru ca aceasta să uh, primească susținere la fel de mare ca și în obiectivele de reducere a emisiilor un efort pentru a uh, susține inovarea tehnologică. Aici are, uh, are loc uh, acest program cadru pentru uh, inovare și tehnologie. Trebuie să luăm o decizie uh, curajoasă în legătură cu următorul buget pentru programul cadru pentru cercetare și inovare. Pactul ecologic este ambițios. Cu toții împărtășim Uh, dorința de a lupta împotriva schimbărilor climatice, însă trebuie să avansăm și să nu uh, dăm, pe fără a da faliment. Mulțumesc, doamna Marques, un minut. Obrigada, președinte. Obrigada, vicepreședinte. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Timmermans. Pactul ecologic european trebuie să fie mult mai uh, cutezător. Uh, trebuie să ducă la o creștere cu caracter durabil și inclusiv în următorul deceniu în Europa. Această ambiție poate fi credibilă doar dacă vor fi angajate și mijloacele financiare adecvate. Este un aspect uh, extrem de important instituții cum ar fi Banca Centrală Europeană ar putea să aibă un uh, rol important. Apoi mm, urmează să discutăm cadrul financiar multianual și propunerea uh, legată de acesta, care urmează să fie discutată mâine în Consiliu, este inacceptabilă și contravine declarațiilor politice ale liderilor uh, noștri. Dacă într-adevăr ne interesează să combatem schimbările climatice, bugetul european trebuie să crească. Tranziția trebuie să includă pe toți, toate statele membre, fără niciun fel de excepție, trebuie să susțină această tranziție. Mulțumesc. Un minut, domnul Huitema. Er- Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimate domnule vicepreședinte, eu uh, sunt convins că trebuie să luăm măsuri ferme împotriva schimbărilor climatice, deoarece consecințele acestora sunt tot mai dezastroase. Nu putem uh, lăsa răspunderea pe seama unui sector sau a, a unei țări. Trebuie să dăm un exemplu pentru ca restul lumii să ne urmeze. Și cred că putem uh, da acest exemplu împreună cu întreprinderile și cetățenii noștri. Dacă ținem cont de miză, clar, este absolut fundamental să acționăm împreună, pentru că nu are niciun sens să existe oameni care nu își pot plăti factura la curent sau uh, să producem o nouă recesiune. Cred că trebuie să renunțăm la idealismul verde și să mizăm pe realismul verde. Să luăm măsuri bazându-ne pe rezultatele și realitatea științifică, să adaptăm instrumentele pe care le avem deja la dispoziție. Trebuie să mizăm uh, pe inovație și să profităm de avantajele pe care le are Uniunea Europeană la dispoziție. Nu putem uh, acționa dintr-un simplu capriciu și să renunțăm la energia nucleară, de pildă. Domnul Bușoi. Mulțumesc, domnul președinte, domnule vicepreședinte. Schimbările climatice sunt cele mai uh, presante provocări cu care ne confruntăm. Schimbă societatea noastră și are efect global. Sunt hotărât ca președinte al Comisiei ITRE să contribuim la atingerii obiectivelor ambițioase Uh, din această politică cu uh, um, o politici pentru o uh, tranziție justă și corectă. Bazându-ne pe succesul Uniunii Energetice, trebuie să consolidăm energie, eficiența energetică, să introducem energiile curate, să creștem interconectivitatea regiunilor și să integrăm și mai mult piața unică a energiei. Trebuie de asemenea să lucrăm către inovarea climatică, spre digitizare, pentru a crește numărul de locuri de muncă și în același timp să rămânem competitivi și să uh, ne asigurăm creșterea. Vă mulțumesc. Doamna Van Bremt, un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Oamenii de știință ne spun cât de uh, urgentă este situația uh, și acum a fost prezentat acest pact ecologic european care, din punctul meu de vedere, nu are un caracter doar de mediu, nu este menit doar pentru a lupta împotriva uh, schimbărilor climatice, ci este un adevărat program european care ar trebui să funcționeze în următorii ani, în următoarele decenii. Pe lângă investițiile necesare, nu trebuie să ignorăm uh, potențialul uh, de a include toți uh, cetățenii europeni. Gândiți-vă la sutele de mii de locuri de muncă care ar putea fi create și care ar fi uh, numărul uh, de locuri pierdute și necesitatea de a de reconversie profesională. Trebuie să investim în, izol, în noi, noi clădiri. Sunt standarde pe care putem să le distribuim peste tot în lume. Mulțumesc. Un minut, domnul Hlavacek. Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte al Comisiei. Conceptul dumneavoastră se bazează pe diferite instrumente de natură fiscală și financiară, lucru care va avea impact asupra cetățenilor noștri, asupra vieților, buzunarului lor, asupra întreprinderilor și de asta va depinde dacă cetățenii vor sprijini pe termen lung uh, obiectivele dumneavoastră. Vom putea face acest lucru doar dacă ne veți spune adevărul, nu doar referitor la obiective, ci referitor și la impactul pe care îl vor avea aceste propuneri. Iată de ce vă rog ca toate propunerile prezentate să fie transparente, cât și deciziile să se bazeze pe studii de impact economic și social. Pentru că nu toate regiunile se află în aceeași situație. Există regiuni uh, unde există industrie constructoare de automobile, industrie siderurgică și fără sprijin financiar nu vor uh, putea ieși cu fruntea sus din acest proces. Iată de ce este important să ținem cont de coeziunea socială și economică. Ambițiile pe hârtie, minunate, însă cum le traducem în practică? E important să fim deschiși la toate tehnologiile fără emisie, precum, cele, precum energia lucrarelor, de pildă. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru răbdarea voastră în ceea ce privește uh, respectarea timpului și am o altă veste proastă. Trebuie să terminăm până la 4 și 10, așa că am fost nevoită să anulez procedura intervențiilor spontane. Îmi cer scuză pentru asta, nu e decizia mea, sunt obligată. Dau cuvântul pentru un minut am ne tot. Vă mulțumesc, stimată doamnă președintă, stimată domnule vicepreședinte. Mă bucură faptul că ne-ați prezentat astăzi Pactul Ecologic European, uh, prima foaie de parcurs pentru protejarea viitorului uh, planet, uh, planetei noastre și Parlamentul European dorește să-și aducă contribuția pentru a găsi cât mai repede posibil soluții care să facă față acestor provocări. Este motivul pentru care am fost de acord cu uh, declararea stării de urgență uh, climatică. Pentru a ajunge neutri din punct de vedere climatic până în 2050, trebuie să găsim echilibru potrivit astfel încât costurile să nu fie suportate doar de consumatori. Prețurile la curent electric și la alimente nu trebuie să crească. Avem nevoie de o abordare drept urmare care să se bazeze pe pe eficiența costurilor și care să garanteze în același timp și neutralitatea tehnologică și regiunile periferice din Uniunea Europeană trebuie să fie sprijinite mai mult. Nu este suficient să avem un pact ecologic european ambițios, trebuie să ținem cont în același timp de interesele statelor membre, ale consumatorilor și um, de competitivitatea Uniunii Europene. Un minut, domnul de Castro. Președinte. Doamna vicepreședinte, domnule vicepreședinte Timmermans, dragă Franz, avem înaintea noastră o urgență globală care se manifestă în diferit, prin intermediul diferitelor uh, situații de urgență climatică care afectează viața cetățenilor noștri. E nevoie de o abordare comună, coordonată pentru a face față acestei provocări și programul ambițios prezentat astăzi Uniunii și cetățenilor săi reprezintă fără nicio îndoială un răspuns la această răspundere care ne revine. Trebuie însă să ținem cont că e nevoie și de participarea și implicarea deplină a agricultorilor noștri, pentru că fără participarea lor orice ambiție nu va putea fi realizată. Agricultorii trebuie să fie sprijiniți, însoțiți, eh, încurajați pentru a face un salt de calitate în ceea ce privește serviciile pe care le oferă mediul înconjurător de care vor avea de, de pe urma cărora vor avea de câștigat toți cetățenii europeni. Propunerea însă pe baza căreia lucrăm prevede impunerea statelor membre o strategie de renaționalizare, practic, pentru zonele rurale. Iată de ce, dragă Franț, e nevoie de o politică agricolă mai comună, mai puternică, pentru ca, într-adevăr, schimbările dorite să se poată produce. Domnul Kelly, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări Doamne comisar von der Leyen, pentru că a venit după doar 10 zile de la asumarea funcțiilor sale. Sunt perfect de acord cu cele spuse și vom coopera pentru a atinge aceste obiective. Președinta Ursula a promis că nimeni nu va fi lăsat în urmă și a anunțat un mecanism pentru tranziție corectă cu un, o acoperire mult mai largă decât ne așteptam. Uh, vom, uh, trebuie să susținem turbăriile din Irlanda și uh, toate regiunile. Dacă toată lumea va fi implicată, vom avea succes. În irlandeză spunem, dacă suntem uniți, suntem puternici. Împreună putem să ne asigurăm că vom fi lideri în acest domeniu. Vă mulțumesc! Urmează doamna Hungerius, un minut. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamna președintă. Tranziția înspre societate durabilă va fi posibilă doar dacă toată lumea participă la această tranziție, însă, din păcate, astăzi a devenit foarte clar că anumite guverne nu colaborează în acest sens. În acest moment sunt, blocat, sunt blocate investiții în tehnologii mai curate. Este păcat pentru că trebuie ar fi, ar fi avut nevoie de aceste investiții. Nu trebuie să ajungem la o discrepanță și mai mare între cei bogați și cei uh, săraci. În dreptul mare trebuie să ne gândim mai mult la armonia climatică. Doar așa vom putea investi mai mult în noi locuri de muncă um, pentru cei care caută locuri de muncă. În dreptul mare partidul din care fac eu parte își dorește un pact care să transforme până în, până în 2050 Europa într-un continent uh, neutru din punct de vedere climatic. Și, Franz, din punctul meu de vedere, ești omul potrivit la locul potrivit, la momentul potrivit pentru a înregistra pro, pro, uh, progrese pe acest dosar. Doamna Vircuna, un minut. Doamna președinte, acest pact ecologic reprezintă calea spre atinge neutralitatea emisiilor de carbon în 2050 și sunt convinsă că s-a ținut cont de diferitele domenii ale economiei, economia circulară, transport sustenabil, cadru normativ, politica comercială. E clar, dacă vrem să fim neutri din punct de vedere al emisiilor, industria noastră trebuie să schimbe macazul și societatea de asemenea. Asta înseamnă că trebuie să consolidăm uh, și să promovăm inovările în Europa pentru ca industria noastră să poată profita de pe urma lor, pentru ca pe viitor să putem fi mai competitivi. Trebuie să luăm anumite aspecte sub lupă pentru a le analiza mai în amănunt, cum ar fi taxele vamale sau sistemul de comercializare al certificatelor de emisii. Avem nevoie de mai puține emisii cât mai repede. Doamna Crelu, minut. Vă mulțumesc, doamna președinte, dragă Franz Timmermans. Într-adevăr, schimbările climatice reprezintă una din cele mai mari provocări cu care se confruntă Europa și Pactul Ecologic European poate să devină răspunsul potrivit la această uh, provocare. Politica europeană de coeziune, unul din cele mai importante instrumente de investiții de care dispune Uniunea Europeană, este puternic axată de pe acum pe măsurile climatice. Este un accent care ar putea fi uh, Um, consolidat și mai mult pe, pe viitor, însă am avea nevoie de, un, de o susținere mai mare și din partea statelor membre, care în acest moment sunt cam reticente. Pactul ecologic european trebuie să se bucure de o finanțare solidă. Deci nu mai puține fonduri, ci noi uh, surse de finanțare, astfel încât fondurile europene, când vine vorba de lupta împotriva schimbărilor climatice, când vine vorba de Uh, finanțarea tranziției um, juste să poată să fie una adecvată. Și pentru acest lucru este nevoie nu doar de Comisia, de Parlamentul European, ci și de statele membre. Mulțumesc, domnul Amar, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această nouă propunere are nevoie de realism, după cum a spus doamna președinte a Comisiei, precum și finanțare. Pactul ecologic european trebuie să fie un pact pentru creștere. Cu toții suntem conștienți că noi provocări necesită noi metode și uh, noi resurse financiare planul de la fermă până în farfurie este unul foarte important, însă avem nevoie de ferme și de fermieri dacă vrem să avem ce pune în farfurie. De aceea trebuie să oprim exodul din mediul rural E o provocare pentru a ne asigura că oamenii rămân în, uh, în mediul rural pe care în momentul actual îl abandonează. Este important să garantăm securitatea alimentară și să luptăm împotriva schimbărilor climatice, care aceasta este o mare parte din soluția pentru fermierii europeni. Onorevole Amaro? Domnule Amaro? vicepreședinte Timmermans. Domnule vicepreședinte Timmermans, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, v-am ascultat cu mare atenție și sunt deosebit de entuziasmat de faptul că, de faptul că acest Parlament și-a manifestat sprijinul atât de clar pentru pactul ecologic. Este un început minunat al unui drum uh, plin de obstacole, unde vom avea nevoie ca toate instituțiile să se concentreze asupra elementelor necesare pentru ca pactul ecologic să funcționeze. După cum spuneam, vreau să o felicit pe Greta Thunberg pentru că a fost desemnată persoana anului de către revista Time. Cred că e un uh, indiciu cât se poate declar că această generație, copiii noștri sunt uh, deschizători de drumuri. Ca părinte, nu e nimic mai minunat decât să vezi că um, copiii tăi sunt uh, cei care sunt deschizători de drumuri. Dar nu doar din acest motiv trebuie să reacționăm acum, ci pentru că situația e cum nu se poate mai clară. Cred că dacă ești un deputat um, care e conștient de răspunderea care îi revine, la fel dacă lucrezi la comisie, dacă ești un cetățean, dacă ești un părinte, pur și simplu nu poți să-ți permiți să ignori realitatea. Haideți să vedem ce se întâmplă în Groenlanda, să ne gândim la ce se întâmplă la nivel global cu uh, clima, să vedem, uh, să privim pur și simplu deșertificarea, oamenii care suferă de pe urma fenomenelor uh, uh, climatice extreme, să vedem de pildă ce se întâmplă cu biodiversitatea, chiar acum, la ora actuală. Nu ne mai putem permite să ignorăm această realitate și să ne mai gândim la un alt lucru. Ne aflăm în miezul celei de-a patra revoluții industriale. Lucru care va schimba profund economia noastră, industria noastră, fie că ne place sau nu, fie că intervenim sau nu. Iată de ce astăzi, ca europeni, trebuie să ne punem următoarea întrebare. Vom încerca să fim în avangarda acestei schimbări de epocă sau vom rămâne deoparte lăsând alții să preia frâiele și noi vom suferi pur și simplu consecințele deciziilor altora? Iată întrebarea pe care trebuie să ne o punem. Și pactul ecologic nu e un tipar, e o foaie de parcurs, e o mână întinsă către dumneavoastră și toți actorii implicați fie că e mediul de afaceri, fie că sunt ONG-uri, fie că sunt sindicate, fie că e vorba de cetățeni, de orașe, regiuni, pentru ca toată lumea să participe la această dezbatere referitor la cum vom reorganiza societatea noastră într-un mod echitabil, astfel încât valorile pe care vrem să le apărăm să se vadă reflectate. Trebuie să facem acest lucru pentru că planeta noastră s-a săturat de acest comportament. Planeta Terra a reușit să trăiască mii de ani fără oameni și va continua să facă acest lucru fără noi. Așa că ar fi bine să ne asigurăm că trăim în armonie cu Pământul pentru a continua și noi, oamenii, să trăim pe Pământ mii de ani de acum încolo. Iată răspunderea care ne revine pentru copiii noștri să, să repet un lucru afirmat în repetate rânduri astăzi. Va fi scump, da, e clar, dar haideți să nu uităm cât ne va costa să nu facem nimic. Vedem de altfel zi de zi acest lucru. Da, trebuie să ne asigurăm că vom lua deciziile corecte. Într-adevăr, iată de ce fiecare propunere pe care o va înainta comisia va face obiectul unui studiu de impact. Această evaluare va reprezenta un element important al analizei noastre. Vom face acest lucru însă cât se poate de repede recurgând la abordare de ansamblu. Înainte de toate, pentru a determina cât ar trebui să reducem până în 2050 de la 50 până la 55%, să facem o evaluare de impact și în acest sens. Trebuie însă să fim pregătiți pentru acest studiu de impact, de pildă vara viitoare, astfel încât Uniunea Europeană să fie deja cât se poate de bine pregătită cu legislație în domeniul mediului pentru COP26 la Glasgow, pentru a putea Ehm, da un exemplu tuturora și ehm, vă transmit un mesaj de la Madrid, unde de altfel mă voi reîntoarce mâine pentru a prezenta Pactul Ecologic European. Avem nevoie de îndrumare. Ehm, unii dintre noi eh, suntem nesiguri referitor la ce va trebui să facem. Însă dacă Europa eh, dă un exemplu, noi vom urma. Anumiți lideri spuneau neutralitatea climatică până 2030 e o idee bună, poate și noi vom face același lucru. Chinezii ehm, ne întrebau, eh, va exista un lider care să-și asume răspunderea la nivel mondial? Pentru asta, da, trebuie să facem acest lucru, să fim noi, pentru că atunci impactul va fi mai mare. Însă, în cele din urmă, este cât se poate de important ca Parlamentul să se implice, să pună umărul la treabă, să dea un exemplu împreună cu Comisia și să convingă liderii de la Consiliu să facă ce e necesar. Dacă începem consacrând în legislație, în cadrul normativ, ca până în 2050 Europa va fi neutră din punct de vedere al emisiilor, atunci putem, revenind înapoi, să marcăm traseul pe care trebuie să-l urmăm și uh, vom continua dezbaterile, fie că e vorba de comercializarea certificatelor de emisii, impozitare sau multe alte nemăsurate, nenumărate măsuri pentru ca în această nouă economie să ne asigurăm că vom crea și locuri de muncă. Ultima observație foarte importantă. Cel mai mare risc, după părerea mea, este ca aceia care sunt cei mai expuși schimbărilor climatice să se consideră de asemenea ca fiind și cei mai vulnerabili în ce privește răspunsul la schimbările climatice, astfel încât să înceapă să se opună pactului ecologic, considerând că sunt prea vulnerabili și în cele din urmă opunându-se uh, și creând uh, un obstacol pentru pactul ecologic, vor fi răspunzători de uh, a nu fi făcut ceea ce trebuie și e un punct important de cotitură, pentru că dacă pactul ecologic nu va fi unul social, el nu va exista. Dacă nu e un pact ecologic care să includă regiunile cele mai vulnerabile din Europa, regiunile miniere, de pildă, dacă ele nu vor beneficia de solidaritate din partea restului Europei, pactul ecologic nu va deveni o realitate. Avem nevoie de solidaritate față de indivizii vulnerabili, de cetățenii vulnerabili, de regiunile vulnerabile, astfel încât pactul ecologic să fie unul pentru toți cetățenii noștri. Domnul Lambert a citat din um, discursul referitor la um, sosirea omului pe lună și a fac o trimitere la discursul lui John F. Kennedy referitor la um, alunizare. Am atins, am ales toate aceste obiective nu pentru că sunt ușoare, ci pentru că sunt dificile. Uh, pentru că acest obiectiv ne va permite să ne canalizăm toate competențele și talentele noastre, pentru că e o provocare la înălțimea care dorim să ne ridicăm, una pe care nu mai vrem să o amânăm și o provocare căreia dorim să-i facem față. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Vă, îi mulțumesc domnului vicepreședinte Timmermans, vă mulțumesc tuturora acelora care au luat cuvântul. Dezbaterea se încheie, votul uh, va avea loc în uh, sesiunea din, de, din ianuarie uh, 1, iar proiectul de rezoluție va fi prezentat uh, în cadrul următoarei sesiuni plenare a Parlamentului. Ședința se suspendă. Mulțumesc!